because I, I don't want to be. Uh, no, yeah, if I will not be the one. No, no, if Adam would not be the one, that's clear. And now I'm also playing for Right? We won't. Mes chers collègues, mesdames, messieurs, nous commençons nos travaux. Stimați colegi, începem ședința noastră de astăzi. Vă rog să luați loc și mai ales să faceți liniștea. Vous avez vu l'ordre du jour. Ați putut vedea ordinea noastră de zi. Am început dimineața printr-o reuniune a coordonatorilor și raportorii ne vor da informațiile necesare. Dacă nu aveți observații la ordinea de zi, aș completa indicațiile scrise de la Cobu News și Doresc să informez Comisia și pe colegii noștri care nu știu că domnul Salvator Gariga a suferit un atac săptămâna trecută la finele plenare, a fost spitalizat la Strasburg, acum însă și-a revenit, este în formă și în numele Comisiei noastre pentru bugete doresc să-i transmit uh, urări de sănătate, și îl așteptăm printre noi cât mai degrabă cu putință. Trebuie de asemenea să scurăm absența lui Giovanni Lavia, și acum știți, raportorul nostru pentru bugetul 2013. Giovanni tocmai și-a pierdut mama și uh, firește, este reținut în țara sa pentru uh, funeralii. Uh, i-am transmis deja condoleanțele noastre. Prin urmare, pentru lucrările noastre de astăzi, consecința e următoare. Următoarea. Punctele 6 și 7 de pe ordinea de zi sunt amânate și mă adresez acum grupului PP pentru a le spune ca cineva din grupul PPE să-l înlocuiască în prezentarea punctului 17 al ordinii noastre de zi, vizând secțiunea 3 a bugetului nostru și uh, ar fi bine ca cineva din grupul dumnealui să o facă. Aș mai propune să adăugăm un alt punct pe ordinea de zi pentru această după amiază și anume examinarea deciziei Curții Europene de Justiție vizând autoritatea însăcinată să semneze bugetul anual. Domnul Penela, jurisconsultul nostru, este la dispoziția comisiei noastre și va fi aici după amiază pentru a ne prezenta această decizie a curții, care pare să da satisfacție tezei susținută de Parlament. Vă amintiți, poate, de acest diferent juridic care uh, încă dinainte de tratatul de la Roma uh, ne-a situat uh, într-o divergență cu Consiliul și iată acum lucrurile se deznoadă potrivit hotărârii curții. Dacă nu aveți observații la ordinea de zi, Putem trece la celelalte comunicări. Și am să vorbesc întâi despre Cobu News. În jurul orei 11 vom avea și un grup de vizitatori invitați de Reimer Böge. Bănuiesc că el va însoți acest grup. Este vorba de membrii unui, uh, unei asociații din regiunea dumnealui. Începește ce procesul verbal de pe 5 septembrie, dacă nu sunt observații până la finele ședinței, considerăm procesul verbal adoptat. Vă propun acum să trecem de îndată la punctul 5 de pe ordinea de zi, anume prezentarea propunerii de buget general 2014. Ann Jensen face parte din delegația Combu, care se va deplasa la Vilnius, deci va trebui să ne părăsească destul de devreme și tocmai de aceea începem cu acest punct. Restul delegației care se deplasează la Vilnius va pleca ceva mai târziu, așa încât să poată fi prezent la ședința noastră și dau de îndată cuvântul Ana în calitatea de raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Bugetul 2014 este, așa cum știm, un buget de austeritate. propunerea comisiei este cu 5 până la 6% mai uh, mică decât bugetul pe acest an. E un lucru care trebuie să fie limpede de la bun început. Vorbim de un buget care scade. Această scădere reflectă acordul obținut pe cadrul financiar multianual pe următoarea perioadă de bugetare și am constatat uh, numeroase tăieri operate de Consiliu și, comis- și Consiliul a înaintat o propunere de buget 2014 la începutul lunii septembrie. Nu au fost tăieri majore, așa cum am uh, putut constata în trecut. E vorba de 0,2% reducere în ce privește angajamentele cu posibilitatea, deci, de a deschide noi contracte. Însă, în ce privește plățile, și acesta e punctul pe care analizează cel mai serios Ministrul de finanță sumele pe care trebuie să le plătească efectiv către bugetul european din bugetul național și aici vorbim de tăiere de 1%. Poate că nu sună dezastruos, dar ne regăsim într-o situație dificilă în ce privește capacitatea Uniunii Europene de a plăti facturile, de a-și îndeplini obligațiile. Și cu această problemă va trebui să ne confruntăm și atunci când vom vorbi despre bugetul 2014 și de lectura pe care Parlamentul o dă acestui buget 2014. Vorbim de 1880 de amendamente introduse la propunerea Consiliului, 464 de amendamente din partea comisiilor, 577 din partea grupurilor politice și 842 din partea uh, membrilor. Tendința generală din partea comisiilor uh, specializate și a grupurilor încerc, încearcă să restaureze propunerea de buget a comisiei cu câteva excepții de linii bugetare, unde comisiile au spus, e bine, putem accepta aceste tăieri. Și există câteva capitole unde comisiile și grupurile merg pe o cifră mai ridicată decât propunerea comisiei. Am discutat situația cu grupurile politice pentru a găsi o strategie și cred că ne apropiem de o linie comună în ciuda unor puncte încă uh, aflate pe masa discuțiilor. Și aș începe cu problema plăților, unde am asistat la uh, cele mai mari tăieri în propunerea Consiliului. Și anul acesta ne-am confruntat cu o problemă similară, anume, nu au existat suficienți bani pentru a plăti facturile Uniunii Europene, iar problema principală e cu fondurile structurale. Proiectele din acest cadru, construirea de uh, șosele, poduri și așa mai departe, ia foarte mulți ani. Și într-un anume an se pot semna contracte, iar în anii ce urmează încep să apară și facturile, iar la finele perioadei de programare de șapte ani desigur, vin tot mai multe facturi. Și atunci ne confruntăm cu o situație destul de stranie, unde ministrii de finanțe, după ce au promis uh, Poloniei, României și altor țări sau altor regiuni că pot demara proiecte, atunci când intră facturile, ei spun nu putem să le plătim. ei pun sub semnul întrebării estimările comisiei și înaintează cifre politice uh, în ce privește nevoile reale. Ne-am luptat din greu cu uh, Comisia și Consiliul pentru a plăti facturile anul acesta și uh, bugetele modificate uh, au uh, însemnat modificări de uh, 4 miliarde. Uh, care încă trebuie să uh, aprobate de Consiliu pentru a acoperi uh, deficitele din anul acesta. Însă aceste lucruri se decid prin majoritate calificată. Dacă uh, depășim un anume prag, e nevoie de unanimitate în Consiliu și știm foarte bine că anumite state membre nu vor spune niciodată da. Iată care e situația pentru anul acesta, 2013. Ce se va întâmpla acum anul viitor, în 2014? E bine, în mod oficial, uh, Comisia ne spune că anul viitor, dacă primesc suma totală până la plafonul CFM, nu vor apărea probleme și cred că pot să uh, obțină banii pe care au primit și anul acesta. Dar zvonurile spun altceva. Uh, se aude că vor fi deficite lipsuri mari. Așa încât trebuie să continuăm să discutăm cu Comisia, să înțelegem care sunt sumele reale, care este adevărul. Și mă bucur să constat că președinția lituaniană cu care vom dialoga pe această temă și cu care va trebui să negociem bugetul până la urmă, a spus da pentru constituirea unui grup de lucru vizând plățile pentru a uh, putea vedea împreună care sunt cifrele reale. Asta ține de obligațiile pe care ni le-am asumat cu ani în urmă. Trebuie să plătim facturile. E atitudinea corectă. Am discutat împreună cu coordonatorii și trebuie să avem o strategie în ce privește plățile pentru a ne asigura măcar că banii de care are nevoie comisia îi va chiar primi. Însă pentru asta avem nevoie de o imagine de ansamblu. Nu putem declara de pe acum că vom putea plăti toate facturile, dar e obiectivul nostru. Despre asta am discutat cu coordonatorii. Felul în care am putea depăși pragul din proiectul de buget în ce privește uh, plățile. Iar banii eventual suplimentari să-i putem folosi pentru programe care sunt pe care de a fi încheiate și unde cu siguranță va fi nevoie de mai multe lichidități. Uh, încă discutăm cum putem face acest lucru din punct de vedere tehnic. Vorbim de, uh, și de rezerva care sperăm să fie de vreo 4 miliarde de euro, dar care uh, va fi obținută și eventual uh, utilizată de-abia în anii ulterior, potrivit instrumentului de flexibilitate. Însă am discutat toate aceste elemente și cred că există un sentiment general cum că trebuie să fim foarte fermi pe pozițiile noastre de negociere în ce privește plățile, așa încât să ne asigurăm că facturile vor putea fi plătite de comisie. În ce privește acum angajamentele, Avem câteva probleme cu toate aceste amendamente uh, care uh, ne vin la capitolul 1A și la capitolul 4. E vorba de politice care vizează creșterea sau afacerile externe. Și vedem că fie că e vorba de grupuri, comisii sau membre, membri, uh, își doresc mai mulți bani decât putem căpăta uh, în acest buget limitat în CFM. Iar atunci când decidem ceva în Comisia pentru Bugete, trebuie să ne menținem poziția. Am parcurs amendamentele și am încercat să văd ce se poate face. La capitolul 1 Mm, pare să pună problema cercetarea, educația, programul Erasmus și programul COSME. Toate acestea au fost. Uh, um, S-a căzut de acord asupra acestora cu statele membre. Vom primi uh, un buget modificat chiar astăzi de la Comisie și vom vedea ce constă acesta. Însă comisiile vor trebui la rândul lor să facă propuneri Și dacă ne confruntăm cu această concentrare pe prima perioadă, înseamnă că va trebui să amânăm alte seturi de proiecte. Um, eu m-am gândit la ce ține de energie, dar vom vedea care e propunerea comisiei. La capitolul 1b nu sunt probleme majore pe fondurile structurale veți vedea că lucrurile au fost distribuite între statele membre. Apare însă problema cu fondul pentru persoanele cele mai defavorizate și câteva grupuri vor să depășească uh, propunerea comisiei. Mai apare din nou uh, întrebarea uh, uh, felul în care vom echilibra uh, sumele pentru inițiativa pentru tineret. În ce privește politica agricolă comună, nu sunt uh, probleme cu uh, pragurile. Există, desigur, uh, dorința din partea Comisiei Agri în ce privește fructele la școală, uh, și acțiuni pregătitoare, însă nu cred că acest capitol va constitui o problemă și aș spune că la capitolul 3 uh, sporim sumele comparativ cu propunerea Consiliului în domeniile cultură, justiție și afaceri interne, sănătate și Aici sunt implicate o seamă de agenții, uh, inclusiv care se ocupă de refugiați, uh, probleme de sănătate publică și aici revenim la propunerile de buget și acolo unde agențiile au mai mult de lucru, au primit sarcini suplimentare, în mod firesc au nevoie și de resursele pentru a face toate aceste lucruri. Însă nu aș uh, anticipa că vor fi probleme la capitolul 3. Ajung acum la afacerile externe, unde problemele par să fie majore. Comisia DV crede că ar trebui să dispunem de același buget pentru statele membre mai sărace anul viitor, la fel ca și anul acesta. Ori CFM nu prevede așa ceva, ci din potrivă o tăiere. Ca atare, eu am ales aici uh, să ne întoarcem la cifrele propuse de comisie, la câteva linii bugetare, doar depășim pragul propus și preluăm o sugestie a Comisiei DV de a schimba structura liniilor bugetare care ar permite mai multă transparență asupra felului în care sunt cheltuiți banii. Comisia AFED a solicitat de asemenea mult mai mulți bani decât ar putea obține potrivit uh, plafonului și din nou am încercat să oferim un supliment și am discutat cu grupurile. Toată lumea a fost uh, comparativ mai modestă decât AFET și împreună probabil vom putea găsi o soluție. vom vedea dacă ne situăm deasupra sau de desubtul plafonului, deoarece sunt mai multe grupuri care consideră că ar trebui să utilizăm instrumentul de flexibilitate și să depășim plafonul, altele consideră că nu. Propunerea mea inițială spuneam de asemenea că putem utiliza flexibilitatea, dar pentru o sumă mică. Și atunci ar fi vorba de o creștere uh, a bugetului pentru Palestina, însă această creștere am pus-o în rezervă, deoarece am înțeles că urmează un raport din partea uh, Curții de Conturi, care critică felul în care au fost administrate fondurile. Și Comisia va trebui să răspundă foarte rapid la un astfel de raport înainte de a cere încă mai mulți bani. Am vorbit acum despre categoria 4. Am, am tăiat destul de strict din pretențiile comisiilor DV și AFET și am încercat să văd care sunt prioritățile. Apoi e vorba de asemenea de cheltuieli administrative și aici aș spune că explicația principală vine și de la doamna Ulmeier, și avem nevoie de o abordare comună atunci când vorbim de alte instituții și despre bugetul Comisiei, dar dificultatea majoră aici e cazul aflat încă în lucru la Curtea de Justiție privind limitarea salariilor, unde, potrivit primelor informații, Consiliul va pierde și deci va trebui să facă rost de bani, dar dacă banii nu sunt de găsit, lucrurile într-adevăr vor fi dificile. Vom vedea ce se va întâmpla și în această problemă. Ultimul lucru pe care doresc să-l menționez se referă la agenții. Aici vedem cum Comisia a demarat o strategie de a mutualiza resursele. E adevărat, am căzut de acord asupra unei eh, scăderi de 5% pentru instituțiile europene, deci toată lumea trebuie să contribuie la această scădere, prelungind orele de lucru și, deci, având nevoie de mai puțin personal. Însă, nu credem că în viitor uh, o creștere în anumite agenții uh, să poată fi finanțată doar prin uh, tăierile și scăderile din alte agenții. Agențiile reprezintă cheltuieli operative, operaționale și nu spun că nu se pot găsi modalități de economisire. Bună oară, fuzionând anumite agenții. Comisia pentru bugete este cât se poate de deschisă, dar vedem adesea cum Consiliul spune nu, tocmai pentru că e vorba de o răspândire geografică a agențiilor și firește, toată lumea dorește să-și păstreze propriile agenții. Sigur că agențiile se presupune că trebuie să crească, să se dezvolte, dar asta prin meritul activităților. Aș da un exemplu. Comisia Econ a solicitat mai multe fonduri pentru Agenția de Reglementare a Serviciilor Financiare și au reușit să și găsească acești bani tăind din alte linii bugetare uh, bună oară în domeniul informaticii și statisticii. Și eu cred că aceasta este o metodă foarte bună. Dacă pot fi reduse alte cheltuieli um, operaționale, foarte bine. Putem prelua această sugestie a Comisiei Econ. În ce privește acțiunile pregătitoare și proiectele pilot, există desigur numeroase dorințe din partea membrilor, grupurilor sau comisiilor și am constatat că și Comisia reacționează la sugestiile noastre. Mulțumesc Comisiei pentru că ne dă mare folos acest uh, răspuns. Nu spun de pe acum că mm, vom utiliza în tocmai informațiile primite de comisie, dar acestea ne sunt foarte utile. dar multe din proiectele pilot și acțiunile pregătitoare au primit o notă mică, tocmai pentru că sunt deja acoperite prin alte programe existente. Uh, intrăm deci în detalii, în analiza detaliilor și aproape am reușit să finalizăm uh, situația, dar negociez cu grupurile politice acum pentru a găsi un pachet de proiecte pilot și acțiuni pregătitoare asupra cărora să cădem de acord, așa încât să și respectăm plafonul acordat acestora. Avem amendamente și în ce privește veniturile și chiar eu am depus câteva în acest sens. and also uh, saying... Am depus amendamente referitoare la surplus și am solicitat și o creștere a nivelului de transparență cu privire la fondurile administrate de statele membre pentru colectarea resurselor vamale și altor resurse proprii. Este nevoie de transparență în aceste chestiuni și știu că domnul președinte va folosi ocazia aceasta pentru a discuta despre chestiunile ce țin de resurse proprii. Da, modificarea liniei bugetare care ține de resurse nu modifică nivelul de cheltuieli, nu așa funcționează lucrurile. Sunt două chestiuni diferite în sistem. Și apoi mai avem și liniile în afara cadrului financiar multianual, avem rezerva de urgență, de exemplu, și fără îndoială trebuie să putem utiliza această rezervă anul viitor pentru Siria, fiindcă s-ar putea ca acolo nevoile să fie enorme. Iată, deci, un lucru la care trebuie să ne gândim. Acestea sunt principalele linii ale strategiei pe care în momentul de față o analizăm și cred că este important să spunem că vorbim despre o strategie fermă, puternică în ceea ce privește plățile, lucru care nu s-a întâmplat în trecut, fiindcă nu ni se părea o problemă. Dar acum, iată, a devenit o problemă, Consiliul nu este dispus să acopere cheltuielile care trebuie acoperite de comisii. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim doamnă raportor. Iată de ce am auzit o strategie cu niște obiective foarte clare. Avem uh, onoarea de a-l avea alături de noi pe directorul general pentru buget. Dacă am înțeles corect, astăzi colegiul va adopta scrisoarea rectificativă pentru proiectul de buget 2014. Domnule Jean, ne puteți uh, da câteva informații în acest sens sau ce informații puteți să ne dați? Mulțumesc, domnule președinte. Da, scrisoarea rectificativă la bugetul 2014 va fi adoptată săptămâna viitoare de comisie. Astăzi, comisia va adopta un amendament la bugetul rectificativ numărul 6 referitor la resurse. Știți probabil că în bugetul rectificativ numărul 6 am avut o scădere a veniturilor sub formă de resurse proprii tradiționale și având în vedere veniturile, uh, de exemplu, în domeniul amenzilor, ne-a arătat că, dintr-o perspectivă tehnică, ar fi bine ca aceste contribuții să fie crescute cu 1,7 miliarde și resursele care vin din uh, drepturile de vamă au scăzut cu 10% în comparație cu estimările, în special datorită efectelor care au fost mai mari decât s-a prevăzut, efectelor crizei și, uh, de asemenea, a existat și o scădere, deși asta poate părea destul de ciudat, a ratei medii ponderate ramă în comparație cu um, normalul. Iată, deci, că din cauza crizei uh, s-au modificat niște structuri destul importante. Acest buget rectificativ, numărul 6, a trebuit să fie revizuit pentru că uh, lucrurile care s-au întâmplat în ultimul timp, din păcate, n-au făcut decât să uh, confirme această scădere a veniturilor din taxe vamale și, prin urmare, uh, se pare că trebuie să se folosească mai mult acest gen de contribuții RNB în comparație cu veniturile din taxe vamale de genul 1,4 miliarde, având în vedere veniturile relativ uh, importante din amenzi care s-au ridicat la 600 de milioane de euro. Asta uh, va uh, publica Comisia astăzi și acest lucru va întregi imaginea de ansamblu pentru anul 2013 și săptămâna viitoare va veni și prima scrisoare rectificativă la proiectul de buget pentru 2014. Mulțumesc! Și vom avea și DAB 2A, dacă nu mă înșel, cea de-a doua tranșă din DAB 2. 3,9 miliarde. Vă pot confirma că săptămâna viitoare Comisia va adopta și bugetul rectificativ numărul 8 sau DAB 2A. Foarte bun și în octombrie, ca în fiecare an, vom avea și scrisoarea rectificativă agricolă. Exact. Bun, mulțumesc și acum Heider Cardia Sabal a solicitat să intervină. Sí, gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că pot avea o intervenție scurtă, fiindcă doamna raportor ne-a prezentat uh, în detaliu direcțiile în care se îndreaptă negocierile. Am avut uh, aceeași prezentare azi dimineață și am mai avut și o altă dezbatere referitoare la posibila strategia Parlamentului. Vreau să spun că majoritatea propunerilor din partea socialiștilor au fost uh, acceptate și se reflectă în ultima variantă a propunerii formulată de doamna raportor. Esența poziției noastre este că um, vom avea de-a face cu aproximativ 6% reducere în bugetul 2014 în comparație cu cel de anul acesta și că trebuie să folosim măsurile și mecanismele din uh, Uh, buget care permit compensarea acestor scăderi uh, în cazul liniilor care afectează grupul socialist și mă refer la creștere, inovare, creare de locuri de muncă și apoi în rubrici cum ar fi politica externă și cooperare pentru dezvoltare și acestea sunt rubrici care întotdeauna au fost sub finanțate în comparație cu aspirațiile Uniunii Europene de a fi un jucător de talie mondială. Am depus în acest sens în jur de 140 de amendamente la propunere și, așa cum am spus, doamna Jensen a preluat majoritatea acestor uh, angajamente, majoritatea acestor amendamente sub formă de angajamente. În ceea ce privește plățile, cred că trebuie să avem o discuție în comisia noastră pentru a vedea care este strategia de urmat și pentru a vedea ce hotărâri vom lua cu privire la negocierile cu Consiliul care se vor desfășura în viitorul apropiat. Propunerea noastră a fost ca în măsura posibilului să folosim toate instrumentele de care dispunem. Marjele de contingență, de exemplu, care reprezintă un mecanism relativ nou care ne-ar permite să solicităm o suplimentare cu 4 miliarde a plăților. De ce solicităm să folosim aceste instrumente în măsura posibilului, cât mai mult posibil, așa cum ne-a spus um, doamna raportor, vom discuta aceste lucruri în întâlnirile cu Comisia și cu Consiliul și vom um, avea facturi neplătite de aproximativ 20 de miliarde până la finele acestui an. Cifrele nu sunt oficiale, dar uh, se spune că ar fi în jur de 20 de miliarde de euro care nu vor putea fi acoperite de plățile pentru facturi. Avem un instrument de flexibilitate care a fost creat nu pentru plăți, ci pentru credite, angajamente, dar oricum acest neajuns nu va fi um, rezolvat cu 500 de milioane. Nici 4 miliarde nu ajung, dar e o cifră pe care o avem deocamdată. Rezolvăm doar o cincime a problemei cu această cifră, dar astea sunt instrumentele de care dispunem pentru viitor. Așa cum am spus în ultimii ani în Comisia pentru Buget, de câte ori apar probleme cu plățile, noi susținem că Uniunea Europeană trebuie să-și onoreze angajamentele, să plătească facturile. Nu putem accepta că acest lucru să nu se întâmplă. Și aici nu e vorba doar de relațiile cu regiunile și autoritățile locale, ci cu universități, cu companii care au folosit banii și acum așteaptă să fie rambursați. Nu putem accepta o situație în care Comisia să nu poată rambursa sumele datorate, dar nici nu putem cere 20 de miliarde pentru că nu dispunem de instrumentele juridice necesare pentru a face această cerere. De aceea zic că ar trebui să cerem maximul posibil. Uh, dacă cerem 1 sau 2 miliarde, care ar putea să fie o sumă acceptabilă pentru diferitele grupuri în funcție de perspectiva politică, nu e deloc logic, pentru că avem nevoie de 20 de miliarde. Și dacă spunem că ă, toate trebuie acoperite, trebuie să cerem maximul posibil, adică 4, nu 1, 1 miliard. Asta cred că trebuie să fie o poziție a Parlamentului negocierile cu Consiliul dacă vrem să dăm dovadă de forță și consecvență avem un acord, există diferențe de nuanță, ca și în cazul angajamentelor, există lucruri care trebuie îmbunătățite, dar din perspectiva esenței, eu cred că putem ajunge la un acord. Și în ceea ce privește plățile, eu cred că trebuie să ne gândim foarte atent la strategia Parlamentului și la poziția pe care o vom adopta în discuții. Știm că la Consiliu nu există dorința de a acoperi aceste sume, însă Parlamentul trebuie să susțină că este obligatoriu din punct de vedere legal să se plătească facturile. Știm că există un stat membru care a tras semnalul de alarmă în Consiliu, care a spus că există o problemă la plăți, există niște plăți care nu sunt acoperite și eu cred că și Parlamentul trebuie să ceară ca facturile să fie plătite. Săptămâna viitoare, în întâlnirea cu Consiliul și Comisia, trebuie să avem, uh, să vedem dacă există și cifre oficiale, după care să încercăm să ne gândim la o cale de ieșire, cum să o negociem. Dar, încă o dată, aici nu e vorba de Parlament, aici e vorba despre obligația de a plăti niște facturi. Există țări care acoperă aceste facturi cu o procedură de uh, deficit excesiv deci, până la urmă, nu doar uh, că nu rezolvăm problema, ci chiar o amplificăm. Și Consiliul trebuie să înțeleagă faptul că există această problemă care trebuie rezolvată. Nu putem să datorăm statelor membre, companiilor, universităților și așa mai departe 20 de miliarde de euro și să nu ne onorăm această datorie. Și cred că săptămâna viitoare o să schițăm un acord. Mulțumesc, domnul Harton, acum. Collega Jensen, hartelijk dank eh, voor de samenvatting die u gegeven heeft. Mulțumesc foarte mult pentru rezumatul pe care ni l-ați făcut, doamna raportor. Aș avea două observații de făcut. Se pare că statele membre eh, trebuie să se se confruntă cu din ce în ce mai mari probleme la nivelul fondurilor regionale. Există fraude, așa cum a constatat și Curtea de Conduri, fraude și irregularități. Da, domnului Van Rompuy nu-i place acest lucru, fiindcă vreau o abordare pozitivă. Ei bine, eu vreau să vă spun că sunt foarte mulțumit de activitatea Curții de Conturi și cred că ar trebui să dăm dovadă de precauție la început, nu să încercăm să corectăm uh, greșelile la final. Și acum, ca să revin la subiectul nostru, există o serie de Uh, cheltuieli în ceea ce privește fondurile structurale și fondurile regionale la nivelul comisiei și cred că mai bine abordăm lucrurile înțelept decât să plângem la final. Asta în primul rând. În al doilea rând, se spune că e nevoie de o transparență crescută în ceea ce privește cheltuielile. Dar chiar uh, dumneavoastră și colegul dumneavoastră Mulder ați depus un amendament întemeiat pentru a elimina această transparență. Nu înțeleg care e logica atunci. Mulțumesc, stimate coleg. Ann Jensen a solicitat să intervină pentru a trage concluziile sau? O întrebare pentru comisie aveam, de fapt. Vă rog. Cu privire la această um, buget rectificativ referitoare la concentrarea pe prima perioadă, vom primi și așa ceva? Mă refer pentru cercetare Erasmus Cosme săptămâna viitoare? Bun. Da, domnul Jean-Jean, care este aici alături de noi și deci poate să-mi spună dacă greșesc, dar ne-a spus că scrisoarea rectificativă care va lua în considerare această concentrare pe prima perioadă, adică toate elementele noi introduse de acordul politic privind cadrul financiar multianual, vor fi adoptate de colegiu săptămâna viitoare. Odată cu cea de-a doua tranșă a bugetului rectificativ numărul 2 privind plățile din 2013. Deci e vorba de bugetul rectificativ numărul 8, practic. Bun. Goran Fern. Thank you, Chair. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea o serie de întrebări. Întâi de toate, Ana Jensen ne-a spus că dumneavoastră, ca președinte al Comisiei, s-ar putea să aveți câteva idei cu privire la resursele proprii, lucru care mi-a stârnit curiozitatea. Sper să ne puteți spune ceva în acest sens. Eu aș vrea să facem ceva cu privire la resursele proprii, dar sigur că nu e așa ușor, fiindcă nu avem nu știu ce marjă de manevră. Trebuie, dacă trebuie să respectăm cadrul financiar multianual, asta este. Avem și un grup de lucru în acest sens, o să vedem, dar oricum dacă ne puteți da niște clarificare, am aprecia. În al doilea rând, am două întrebări pentru comisie. Întâi de toate, în ceea ce privește uh, cazul pendinte în justiție privind salariile. Avem detalii suplimentare care sunt cifrele, le cunoaștem cumva. Uh, trebuie să ne ocupăm doar de creșterile care trebuiau făcute pe 2011, 2012, trebuie să le plătim în 2013, pot fi amânate pentru 2014, care ar fi marjele de manevră pe care le avem aici? Ne puteți da detalii? Pentru că dacă nu, s-ar putea să fie o povară suplimentară masivă pentru 2013. Și asta și în ceea ce privește partea Comisiei din buget și partea noastră a Parlamentului din buget, la care cred că o să revenim moștenim. Pentru că am făcut eforturi să reducem lucrurile la nivelul inflației, dar dacă trebuie să um, mai adăugăm și creșteri datorită de salarii, va fi foarte dificil. Deci dacă ne poate spune cineva din partea comisiei cu privire la această situație, aș aprecia foarte mult. Și în încheiere, știm ceva deocamdată în ceea ce privește costul pentru uh, întârzierile la plată? Din câte înțeleg, deja suntem uh, în situația în care facturile nu mai pot fi plătite la timp. Dar cât ne costă? asta, um, ce taxe, ce um, sancțiuni trebuie să plătim. Uh, ne poate informa cineva în acest sens? E foarte interesant să știm care sunt uh, costurile în ceea ce privește situația aceasta cu întârzierile la plată. Mulțumesc! Mulțumesc, Goran! Am să răspund de îndată la întrebarea pe care ne-ați pus-o cu privire la resursele proprii. Există două chestiuni diferite aici, care însă vin împreună pentru îndeplinirea așa obiectiv politic. În primul rând, suntem într-o fază de schimb de vederi între cele trei instituții în ceea ce privește înființarea unui grup de nivel înalt care va lucra la reforma sistemului de finanțare a bugetului european. Știți că acesta este un element foarte important al compromisului financiar privind CFM. S-a prevăzut ca acum, în toamnă, în următoarele săptămâni, să se înființeze un grup de nivel înalt. Membrii acestui grup vor fi numiți în distribuiți echitabil între fiecare dintre cele trei instituții și în momentul de față, la nivelul superior al celor trei instituții, uh, discutăm, există schimburi de opinii cu privire la componență, la numărul membrilor, la cine va asigura președinția, care va fi agenda și calendarul de lucru al acestui grup. Cu ocazia vizitei pe care o vom face în Vilnius mâine, vom putea discuta acest subiect cu președinția dinta, uh, președinta Republicii Lituaniene, doamna Kribosca, care um, s-a ocupat de buget. Și există și un grup de contact condus de președintele Schulz uh, și aici se va lua poziția finală a Parlamentului și sigur că până atunci o să informe și coordonatorii. În același timp, și spun acest lucru pentru a accentua presiunea politică în ceea ce privește înființarea acestui grup de nivel înalt care se ocupă de dosarul resurse proprii, eu am propus ca anul acesta, pentru prima dată, să avem în COBU și în plenară o discuție referitoare la venituri, capitolul referitoare la venituri din buget. Chiar dacă știm că, în ceea ce privește partea de venituri din buget, competențele juridice ale Parlamentului sunt foarte reduse, activitățile pe care le-am desfășurat în cadrul uh, CFM, negocierile pe care le-am avut în același cadru cu privire la resursele proprii, ne-au lăsat senzația că dacă vrem să avem un minim de sprijin din partea guvernelor, cel puțin a unora dintre ele și din partea opiniei publice, a mass mediei, acum e momentul să aducem în discuție informații necunoscute deocamdată. De exemplu, faptul că sistemul de contribuții referitoare la venitul național brut este, de fapt, un impozit degresiv. Cu cât o țară e mai bogată, cu cât contribuția sa la bugetul european în raport cu venitul național brut e scăzută cu doar câteva excepții. Țările cele mai sărace ale Uniunii contribuie mai mult în raport cu acest venit național brut decât vreo șase țări care se numără printre cele mai bogate din Uniune și nimeni nu are cunoștință de acest lucru. Dacă vom avea o dezbatere publică, vom putea începe să uh, facem cunoscute aceste cifre, să arătăm niște um, tabele, să arătăm cum stau lucrurile, să organizăm o discuție, să îi determinăm pe colegi să reacționeze și așa o să angajăm și opinia publică. Ar fi trebuit să facem asta mai repede, e adevărat, dar e un lucru la care ne-am gândit când am constatat care e dificultatea cu care uh, ne lovim atunci când uh, încercăm să convingem niște guverne să se angajeze, să se implice în această reformă a unui sistem care practic e muribund. Doamna raportor este foarte interesantă de acest aspect, dat fiindcă funcționează în două capacități. Este împreună cu domnul Jean-Luc Dean um, raportor pe capitolul privind resurse proprii și raportarea noastră pentru bugetul 2014. Și deci, din această perspectivă, pentru ca situația să fie mai interesantă, am putea prezenta amendamente. O să vedem care este dimensiunea juridică și politică acestor amendamente, o să vedem ce vom hotărâ să facem, dacă există grupuri care hotărăsc să profite pentru a depune și ele amendamente sau nu, dar ideea aceasta are mai degrabă un obiectiv pedagogic. Cred că ați înțeles acest lucru după părerea mea, dar sigur coordonatorii și membrii COBU poate au o părere diferită. Aici este vorba mai mult de o operațiune de informare și de educare decât de introducerea unui element în negocierea bugetului pe 2014 cu uh, ministrii de la bugete. Pentru că nu am face decât să complicăm și mai mult această negociere. Bun, Helga și vom da apoi cuvântul și colegilor de la PPE care au și uh, voie să intervină. Și apoi am să-l rog pe domnul uh, Jean-Jean să răspundă la uh, întrebarea lui Gioran referitoare la comisie. Mulțumesc! La modul general, după cum au spus foarte mulți colegi, este că ne confruntăm cu un declin al bugetului și doresc în paranteză să-i mulțumesc lui Ane pentru prezentare. Așadar, situația e una foarte dură, este o reducere reală pentru prima dată într-o situație în care de fapt am avea nevoie de mai multe fonduri și uh, ne confruntăm cu o comisie care nu e prea curajoasă, ca să folosesc un eufemism. Aș dori să vorbesc acum despre strategie și să vă spun de ce noi nu susținem această strategie la fel de mult ca socialiștii. Cred că e bine să absorbim marjele și să cerem flexibilitate, însă în legătură cu uh, planul acesta de rezervă am uh, oarecare rețineri, pentru că e vorba aici de un uh, backloading pe care ar trebui să-l compensăm totuși mai târziu. Nu e cea mai bună soluție. Noi am preferat să facem presiune asupra Consiliului, să cerem un buget rectificativ și apoi să sperăm modificări la nivelul CFM, pentru că aceste modele de compensare nu ne vor crea decât probleme în următorii ani. În legătură cu angajamentele, Ne interesează foarte mult rubrica 1A și 4 și am dori uh, o creștere la orizontul 2020 Cosme și Erasmus. Contribuția propusă de Ana e foarte importantă, însă avem o problemă legată de internetul în bandă largă pentru că nu este proporțională suma și am dorit o altă distribuire. De asemenea, am dorit să utilizăm complet marjele și să avem o mai mare flexibilitate. E vorba în total de 172 la flexibilitate și, după părerea noastră, nu este suficient. Ca să vă prezint pe scurt poziția noastră în legătură cu celelalte linii, în primul rând la rubrica 1B, acolo suntem pentru sporirea asistenței pentru cei mai defavorizați, dar nu uh, ne convine creșterea plăților la inițiativa uh, pentru ocuparea tinerilor. Noi am fi pentru a se crește angajamentele. Apoi, la rubrica 2, trebuie să discutăm la nivel intern câteva aspecte, însă suntem pentru o creștere a Fondului pentru Dezvoltare. La rubrica 3, la modul general, suntem de acord, însă nu ne convine foarte mult creșterea fondurilor pentru Frontex și la 4, după cum v-am spus, sunt probleme mari. Ne interesează flexibilitatea, mai ales pentru uh, liniile ce țin de uh, DCI, instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, și de asemenea uh, rezerva de asistență pentru agenții. Încă o dată, nu suntem de acord cu reducerile salariale, pentru că, evident, nu este corect. În legătură cu agențiile, acceptăm mai mult sau mai puțin poziția dumneavoastră în afară de Frontex, iar în ceea ce privește veniturile, cred că este o idee bună ce ați spus dumneavoastră și anume că trebuie să introducem la buget mai multe amenzi. Cred că vom avea și uh, succes cu această tactică. Mulțumesc, Helga Dominic Riche. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să exprim și eu un punct de vedere al grupului PPE cu privire la situația actuală a discuțiilor bugetare. În ceea ce privește plățile, care au fost subliniate de toți colegii, nu doresc să mai revin la o descriere a situației. Aceasta a fost foarte bine realizată de către Ane, care ne-a uh, prezentat constatări obiective care sunt și recurente. În schimb, nu suntem întru totul de acord uh, la soluțiile găsite. poziția de pornire a PPE-ului ar fi să mergem până la plafon și apoi să ne rezervăm cea mai mare flexibilitate, inclusiv instrumentul acesta de urgență și flexibility margin, și să nu le utilizăm. De ce să nu le utilizăm, dată fiind situația descrisă? Sunt două motive. În primul rând, problema care revine în cazul plăților este, evident, nivelul acestora, care este mult mai mic decât ceea ce ar permite flexibilitatea sau rezervele de urgență, după cum a spus și Heider. Deci, mai există încă un motiv care nu a fost menționat în discuție, și anume că am utiliza aici munițiile pe care le avem la dispoziție, după cum bine au spus cei de la Verzi. Adică e vorba de banii noștri pe care îi utilizăm pentru plăți. Dacă folosim rezerva de urgență sau flexibilitatea în cadrul acordului CFM, practic cedăm în fața Consiliului, sub pretextul care este adevărat că este nevoie de o majoritate relativă și nu de unanimitate în Consiliu. Practic însă ne uh, utilizăm toate instrumentele disponibile pentru niște plăți care tot nu ajung la nivelul corect. Și după cum a spus chiar antevorbitoarea mea, dacă credeți că e corect să tot discutăm despre problema generală a plăților cu cei de la Consiliu, fără să ne angajăm instrumentele proprii, ca să rezolvăm o parte a plăților în aceste condiții ar fi tot insuficient. Așadar, PP-ul are o poziție rațională, nu dorim să mergem dincolo de marge și să utilizăm flexibilitatea și rezerva de urgență. Cred că este o imagine politică pe care nu ne dorim să o arătăm în perioada aceasta electorală europeană și apoi nici ca valoare nu are sens și nu are sens nici în ceea ce privește utilizarea instrumentelor, pentru că plătim cu ce am uh, pus la ciorap uh, pentru uh, iernile anterioare. Apoi, în ceea ce privește angajamentele, în schimb, cred că avem baza găsirii unui acord între grupurile politice. La 1A suntem de acord cu aducerea la nivel a frontloading-ului, avem rezerve legate de backloading, Sigur că nu suntem uh, într totul de acord cu ce spunea raportoarea în ceea ce privește desfășurarea anumitor fonduri, pentru că acestea nu sunt prioritare pentru CFM și nici uh, nu intră în concentrarea pe prima perioadă, nici în frontloading. La 1B, ca toată lumea, cred că fondul uh, pentru dezvoltare merită o creștere Asta pe plan politic, dar nu știu dacă politica se va transpune în realitate bugetară și e valabil și pentru programul privind ocuparea tinerilor. La 2. Ne îngrijorează propunerea de a se trece de la plăți directe la angajamente în al doilea pilon. Cred că este o manipulare aici, pentru că întotdeauna chestiunea plăților directe e foarte delicată și cred că va trebui să așteptăm poziția Comisiei de Resort. La trei nu am prea multe observații, poate câteva ajustări și la patru suntem de acord cu ce s-a spus și anume ne preocupă distorsiunea enormă care s-a făcut între propunerea Consiliului și cea a Comisiei și propunerile comisiilor competente. Cu toate acestea, noi vom încerca să facem o propunere care să respecte limita, deci un pic mai mică, pentru că s-a propus această rezervă de 50 de milioane pentru Palestina, iar noi știm care a fost raportul Curții de Conturi în acest sens și, în plus, și dezbaterea politică din Parlamentul European. În concluzie, suntem de acord cu preocupările exprimate de raportoare și de toate grupurile. Pozițiile noastre privind plățile sunt uh, diferite, pentru că considerăm că acest aspect de fond nu poate fi rezolvat prin niște soluții temporare în bugetul 2014, soluții care sunt în detrimentul instrumentelor noastre. În schimb, la angajamente, eu cred că va fi ușor să respectăm atât propunerile raportoarei, cât și dorințele comisiilor competente. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte bine, domnul Naranjo. Președinte, îi Mulțumesc, domnule președinte, voi fi succint. Aș avea un mic comentariu pentru a uh, continua ce s-a spus. În primul rând doresc să-i mulțumesc doamnei Anne Jensen, care a realizat un raport excelent. De asemenea, subscriu și la ce a spus domnul Riche. Ca în fiecare an ne confruntăm cu problema strategiei pe care trebuie să o urmăm pentru a ne putea respecta obligațiile din domeniul plăților. Aș dori să spun că, de fapt, e simplu. Înainte de a stabili orice fel de strategie, avem nevoie de mai multă claritate. Trebuie să știm exact cum stăm. Ceea ce înseamnă că trebuie să știm care este suma facturilor neplătite. Pentru că nu e posibil să realizăm o strategie pe baza celor auzite în culise și pe holuri, că ar fi vorba de miliarde și așa mai departe. Nu se poate. Nu putem acționa fără informații clare, precise și transparente pentru toți deputații și pentru toți cetățenii. Transparența este un drept și avem dreptul să știm cum stăm. Ce este cel mai important este ce spunea și domnul președinte. E nevoie de pedagogie aici, de educare în domeniul resurselor proprii. Sigur că aici ne confruntăm cu piatra unghiulară a bugetului Uniunii Europene. Dacă nu reformăm resursele proprii, nu vom mai putea să continuăm pe aceeași cale. Deci e foarte important să avem o abordare pedagogică și să explicăm tuturor cum și de ce obținem aceste resurse. Această dezbatere trebuie să fie deschisă tuturor celor care ar dori să participe, ca să obținem în final o poziție clară și să arătăm că Uniunea Europeană poate fi finanțată și altfel și că Parlamentul trebuie și el să aibă alte răspunderi. Pornind de aici, trebuie să uh, privim către viitor altfel decât până acum. Trebuie să explicăm cetățenilor obișnuiți de unde are Uniunea Europeană resurse. Am mai spus-o când uh, am fost confruntați cu niște situații foarte complicate, cum este rabatul britanic sau ce se întâmplă cu veniturile din TVA. Domnule președinte, după cum ați spus, e foarte important să abordăm problema de la rădăcină, să analizăm fondul problemei și să spunem lucrurilor pe nume. Acum, trebuie să recunoaștem realitatea și să o cunoaștem înainte de a stabili o strategie. Trebuie pur și simplu să știm cum stăm. Mulțumesc, stimate coleg! V-am spus că mă, urma să primim o vizită. Avem o delegație din Schleswig-Holstein, invitată de Reimer Böge. Dorim să salutăm acest grup de vizitatori și să le urăm bun venit! Aveți uh, norocul de a fi aici exact când uh, avem dezbaterea cea mai importantă din an, și anume dezbaterea referitoare la proiectul de buget al Uniunii Europene pentru 2014. La ce folosesc banii Uniunii Europene, cum sunt finanțate politicile UE, care sunt prioritățile sale, despre asta dezbatem în această dimineață și ne onorează prezența dumneavoastră. Domnule director general, mai aveți completări, mai ales la întrebările adresate de uh, anumiți colegi, cum ar fi domnul Ferm? Vă rog frumos. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încep cu întrebările domnului Goran Ferm, în legătură cu întârzierile de plată. Noi am uh, acordat prioritate plăților destinate unor beneficiari Uh, la care, dacă am întârzia, ar trebui să plătim o dobândă de întârziere. Deci am uh, încetinit plățile în cazurile unde nu există această prevedere, adică e vorba de statele membre, care, de fapt, ne-au oferit credit. Deci nu implică costuri specifice plățile făcute unor beneficiari care să zicem că sunt protejați de întârzierile de plată. Cred că răspunsul e destul de clar aici. În ceea ce privește procedurile de la Curtea de Justiție, astăzi am primit avizul avocatului general al curții pentru cauza din anul 2011. Acum, curtea urmează să se pronunțe definitiv și, din câte știm, o va face în termen de 3 până la 6 luni. Și din câte am înțeles în noi, probabil acest lucru se va întâmpla înainte de sfârșitul anului și deci va fi vorba, după cum spuneam, de o hotărâre pe 2011. Dacă curtea se va pronunța în sensul indicat de avocatul general, și dacă va trebui să se facă plăți suplimentare, va trebui ca toate instituțiile să se străduiască să plătească cât mai mult pe anul 2013. Acest lucru ar putea să fie înlesnit, mai ales pentru că în cadrul acordului CFM s-a stabilit înghețarea salariilor, adapta, în legătură cu adaptarea la sfârșitul lui 2013. Știți că aceste adaptări se fac retroactiv în luna iulie, dar există un acord privind înghețarea salariilor, deci nu se va face o adaptare salarială la sfârșitul anului. Pe plan bugetar, așadar, vom avea o marjă care nu va fi suficientă și va trebui să găsim și alte surse de finanțare. Repet, instituțiile vor trebui să examineze situația ca să găsească surse de finanțare. Acum, în legătură cu întrebarea domnului Naranjo, și anume suma totală a facturilor neplătite. Aici aș avea de spus două, trei lucruri. În primul rând, estimările noastre se realizează pe baza unor informații pe care le primim în mod regulat de la operatori și respectiv de la statele membre în ceea ce privește fondurile cu gestiune partajată. În al doilea rând, în ceea ce privește plățile obligatorii, juridic obligatorii, până la sfârșitul anului, conform estimării noastre, cele 11,2 miliarde ar trebui să ne permită să acoperim necesitățile. Astăzi nu doresc să vă spun care va fi suma la sfârșitul anului. Cred că știți că în fiecare an, spre sfârșitul anului, apar multe cereri de plată din partea statelor membre am primit uh, câteva indicații cu privire la cererile statelor membre pentru sfârșitul anului, însă, după cum știm cu toții, aceste indicații sunt destul de imprecise. Anul trecut am vorbit între noi despre evaluările făcute de statele membre. Era vorba de o cifră X formată din anumite sume și am uh, avut până la urmă o cifră Y care era mai mare decât cifra X și era formată din cu totul alte sume față de ce se estimase în funcție de contribuțiile inițiale ale statelor membre. La sfârșit de an, ca de obicei, va exista o sumă de credite de plată ce vor trebui acoperite, dar care se va reporta pe anul viitor. Problema va fi să știm cât de mare va fi această cifră. În perioadele normale era vorba de 5-6 miliarde, însă la sfârșitul anului trecut s-a mers mult mai departe, la 16 miliarde. Care va fi această cifră astăzi, nu vă pot spune. Mai trebuie să mai primim niște informații din partea administrațiilor naționale. Însă, acestea fiind zise, cred că puteți urmări această problemă deoarece noi vă punem săptămânal la dispoziție tabele cu evoluția situației plăților. Și de asemenea vă punem la dispoziție informații privind perspectivele. Asta v-am eu să spun deocamdată în legătură cu suma totală a facturilor ce trebuie plătite. Mulțumesc, domnule președinte. Merci. Euh, voilà, je rappelle Mulțumesc, spune președintele. Vă reamintesc că săptămâna viitoare avem și mhm. întâlnirea tripartită vizând plățile, tocmai pentru a beneficia de toate detaliile. Monica Holmeier a solicitat cuvântul. În legătură cu bugetul, cu partea de care mă ocup eu, voiam să știu de la domnul director general Jean-Jean mai exact care va fi situația, pentru că noi vom purta negocieri, vom avea discuții după ce avocatul general a spus public care este opinia lui. Și mie mi se pare că probabilitatea ca Curtea de Justiție să decidă poate în decembrie uh, ne uh, permite să credem că va câștiga Comisia și nu Consiliul. Ați spus-o destul de elegant și anume că uh, se vor mai întâmpla multe până atunci. Eu aș vrea să știu ce înseamnă acest cuvânt, că se vor întâmpla lucruri. Va fi vorba de un uh, proiect de buget rectificativ? Ce se va aștepta din partea instituțiilor? Uh, va fi vorba de un transfer? Pentru că mie mi se pare că nu are sens uh, în ceea ce privește anul 2014 să cerem de la Consiliu pentru fiecare instituție uh, măriri de buget. Și apoi mai târziu, în decembrie, să aflăm că, de fapt, uh, aceste măriri vor trebui să corespundă unor plăți. Și atunci să ne trezim în 2014 că nu sunt suficienți bani. Trebuie să putem planifica bugetul pe 2014, ținând cont de plățile rămase în urmă pe 2011 și pe 2012. Dacă avem noroc, primim uh, hotărârea pe 2013 și atunci vom ști uh, ce sume pe 2011 va trebui să plătim în 2014. Dar dacă nu va fi suficient, cred că trebuie să uh, știm bine cum să procedăm, pentru că de obicei Consiliul ne, ne cere să bugetizăm și riscurile eventuale, pentru că statele membre întotdeauna în buget trebuie să introducă și potențialele riscuri, iar aici mi se pare că facem exact pe dos când planificăm pe anul viitor. Eh, dacă mă uit la Parlamentul European, cred că sunt cel puțin două chestiuni de care trebuie să ținem cont în planificarea bugetului. Deci vreau să știu dacă potențial Comisia este de acord să se facă totul prin redeployment, prin redesfășurare, în două tranșe de plată eh, și ce se întâmplă cu banii pe 2011, 2012, 2013, 2014. Eu sunt eh, Uh, de părere că ar trebui să știm și ce cred colegii, însă eu cred că și Parlamentul și celelalte instituții trebuie să poată introduce acest lucru măcar parțial în buget, ca să nu fie o surpriză când ne trezim că hotărârea este pozitivă. Dacă hotărârea e negativă, nu va fi ușor uh, de, nu va fi nimic mai ușor decât să dăm banii înapoi statelor membre. Dar dacă este pozitiv, eu nu vreau să mă trezesc că trebuie să scoatem de undeva uh, 45 uh, de milioane. Nu mi se pare deloc distractiv. Aș vrea să știu uh, acest lucru din principiu, din principiu de precauție al bunului comerciant. Pur și simplu trebuie să ni se spună cam ce se va întâmpla la sfârșitul acestui an. Mulțumesc. Bien, monsieur directeur general, Monica, vous... Domnule director general, Monica vă găsește mult prea elegant. Puteți fi mai brutale în afirmațiile dumneavoastră? Mulțumesc, domnule președinte. Ei bine, întâi de toate începește bugetul 2014, ca să răspund doamnei Holmeier. Am construit bugetul 2014 integrând în cheltuielile administrative efectele unei eventuale hotărâri ale curții favorabilă pentru 2011-2012. Consiliul a decis, din motive proprii, să taie aceste sume. Deci acest punct va face parte din negocierea pe buget. E limpede că faptul că avocatul general s-a pronunțat în favoarea uh, comisiei aduce un argument important și Parlamentului în vederea restabilirii creditelor ce au fost tăiate de Consiliu. În ce privește anul 2013 acum, în măsura în care hotărârea curții pentru 2011 va fi disponibilă, atunci fiecare instituție va trebui uh, să se uite exact ce are în trezorerie, ca să mă exprim simplist. Și repet, în general, putem găsi pe aici, pe acolo, uh, elemente disponibile, ca să zic așa, la capitolul cheltuieli administrative și în bugetul 2013 există o resursă neexploatată și anume Uh, evaluarea pe care o vom efectua la finele lui 2013, pornind de la data de uh, 1 iulie 2013. Însă, odată ce salariile au fost înghețate, acea sumă, într-adevăr, rămâne disponibilă, dar nu este suficientă pentru a finanța uh, eventualele uh, întârzieri la plată. Deci, fiecare instituție în aceste condiții va trebui să verifice dacă realmente dispune de sume disponibile la rubrica 5 și în măsura în care nu există astfel de sume disponibile, atunci va trebui într-adevăr să găsim alte surse de finanțare. O operațiune complexă întrucât în măsura în care bugetul rectificativ 2 și bugetul rectificativ 8 vor înghiți totalitatea creditelor de plată disponibile până la plafon, va trebui să găsim o modalitate de a finanța cheltuielile suplimentare. Și e limpede că nu avem uh, prea multe mijloace la dispoziție cu excepția instrumentului de flexibilitate. Iată de ce va fi o eventuală operațiune complexă, inclusiv din punct de vedere tehnic, dar și din punctul de vedere al calendarului. Căci dacă hotărârea curții intervine târziu, nu vom avea suficient timp să adoptăm un alt buget rectificativ. Sper că acum lucrurile sunt mai precise deși e limpede că nu pot să vă dau detalii suplimentare pentru că nu avem încă toate informațiile pentru rubrica 5 și sper că doamna Holmeier poate considera că aceasta este o etapă a raționamentului nostru și vom reveni cu alte detalii atunci când vom ști și noi exact în ce fel decide Curtea de Justiție. Uh, sigur că nu în fiecare zi, dar măcar o dată pe săptămână o să încercăm să vă informăm și va trebui să evaluăm ce rămâne în trezorările fiecarei instituții. Și vom utiliza la maxim toate mijloacele de care vom dispune. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule director general, spune președintele. A fost foarte bine să primim aceste precizări. Dacă ne vom regăsi în situația în care singura modalitate de a ă, plăti cheltuieli cu personalul prin instrumentul de flexibilitate, din punctul de vedere al ortodoxiei bugetare, ar fi o situație absolut ieșită din comun. Vom trăi și vom vedea. An ne părăsește, îți dorim drum bun și mă adresez acum uh, funcționarilor care mm, doreau să se deplaseze la Vilnius cu Estonian Airlines diseară, pot să vă spun că această companie aeriană nu mai există. Și, prin urmare, va trebui să încercați să vă deplasați la Vilnius prin Frankfurt. Ei bine, se pare că am reușit să respectăm uh, Mm, timpii ședinței noastre și putem trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, anume prezentarea studiului vizând resursele agențiilor Uniunii Europene care se autofinanțează integral. Este un studiu efectuat de cabinetul Deloitte, iar dacă informațiile mele sunt corecte, reprezentanții acestei organizații sunt aici. Domnul Thierry Van Schubrack, bun venit, alături de domnul Mathieu Sonier, Richard Hattie și Lionel Caff. Nu știu dacă am pronunțat corect numele dumnealor. Domnilor, aveți cuvântul. Intervenție microfon. As a, uh, excuse me, uh, we will give 10 minutes to give you a short uh, uh, introduction on the conclusions of the study on the income of. Am să vă prezint concluziile studiului citat, veniturile agențiilor autofinanțate. Studiul se referă la două astfel de agenții europene, CPVO și OHIM. Aceste agenții au câteva caracteristici specifice, pentru că toate veniturile lor provin din taxe ale utilizatorilor și ele nu primesc contribuții de la bugetul UE. Ca atare, aceste agenții nu se supun procedurii de descărcare bugetară prin Parlamentul European. Am încercat să determinăm aceste taxe um, pe care le preleva agențiile și să vedem dacă există surplusuri bugetare care se generează din aceste taxe și în ce fel efectuează ele descărcarea bugetară. Odată e vorba de determinarea taxelor și tratarea surplusurilor, în al doilea rând. În prezent, există un set de reguli ce țin de aceste elemente. Odată Potrivit uh, regulamentelor de bază de funcționare ale acestor agenții, taxele pe care le utilizează sunt ponderate cu uh, uh, cheltuielile pe care le au. Chiar dacă nu în mod explicit, asta înseamnă că agențiile nu trebuie să genereze nici deficit, nici surplus felul în care se decide uh, momentan asupra valorii taxelor este comitologia. implicând uh, atât Consiliul cât și Comisia Europeană alături de uh, bordul director al agențiilor. În regulamentul de bază se arată felul în care surplusele trebuie tratate în cazul în care acestea totuși ar apărea. Dacă ne uităm la toate elementele, vedem care sunt potențialele probleme. Odată, CPVO și OHIM au uh, acumulat rezerve de lichidități importante în ultimii ani. OHIM e undeva la 500 de miliarde, iar uh, o, o, uh, CPVO undeva la 15 milioane. Asta înseamnă că își pot finanța uh, activitățile pentru următorii trei ani, respectiv un an pentru OHIM, respectiv un an pentru CPV. Potrivit regulamentului de bază, care spune că nu trebuie generate surplusuri, uh, iată, acest principiu pare că nu a fost aplicat în anii din urmă. Am mai constatat, dacă ne uităm la felul în care sunt determinate taxele, că în prezent statele membre, reprezentanții statelor membre, joacă un rol important în determinarea valorii acestor uh, taxă. Și ne putem confrunta cu pericolul ca nu întotdeauna interesele europene să fie luate în calcul, ci mai degrabă interesele statelor membre. Nu există reguli limpezi asupra ce trebuie făcut atunci când apar astfel de surplusuri și deci soluțiile nu sunt la rândul lor ușoare. Dacă e să mă refer la câteva uh, principii care ar putea remedia situația, e bine, perspectivele financiare ale agențiilor autofinanțate ar putea fi revizuite anual. Și poate ar fi bine ca abordarea prin comitologie de stabilire a taxelor să fie schimbată și anume printr-o procedură prin care Comisia Europeană să decidă acest lucru fiind stipulat și prin Tratatul de la Lisabona. Regulile de determinare a taxelor ar trebui să fie mai clare, de asemenea și principiile de aplicat în cazul în care mai apar surplusuri și mai ales dacă acestea se acumulează și în ce fel taxele pot fi menținute în limite rezonabile. În acest sens, o procedură de ajustare a taxelor ar trebui să fie lansată automat în cazul în care apar din nou surplusuri. O altă opțiune ar fi de a revizui unele structuri de guvernare ale acestor agenții tocmai pentru ca acestea să reprezinte mai bine interesele europene și nu cele naționale. Iată, acestea au fost punctele cheie asupra stabilirii taxelor și asupra uh, tratării surplusurilor. Acum am să trec la descărcarea bugetară a acestor agenții. Potrivit regulilor actuale, acestea sunt exonerate de obligativitatea descărcării bugetare uh, de către Parlamentul European. Și în 2012 a fost stabilit un acord interinstituțional între Parlament, Comisie și Consiliu, care ar putea aduce o soluție, anume a solicita raportare regulată acestor agenții vis-a-vis -vis de cele trei mari instituții europene pentru a asigura o mai bună transparență și o mai bună gestiune a surplusurilor. Această Uh, rapoarte ar putea fi urmată de recomandări din partea Parlamentului respectiv a Consiliului și această procedură ar putea fi implementată și ar putea fi evaluată pentru a vedea dacă eventuale măsuri suplimentare ar mai fi necesare. Iată scurta mea introducere asupra punctelor cheie ale acestui studiu. Mulțumim, spune președintele. Ok. Ok, ok. Très bien. Donc, euh, Madame le rapporteur. voi da cuvântul doamnei raportor acum, dacă, desigur, dorește să intervine, și apoi Iuta Hauk. Mulțumesc foarte pe scurt, domnule președinte. Cred că acest studiu ne arată foarte clar că se întâmplă lucruri, chiar în ciuda crizei economice, pe care nu întotdeauna ni le dorim. Dacă mă uit astăzi la cât de echilibrat este bugetul și văd că nu e, nu e voie nici, de, nici să fie excedent, nici să fie deficit, încep să mă întreb ce fac statele membre aici. Pe mine m-ar fi interesat uh, faptul legat că IMM-urilor nu li se permit de IMM-uri și faptul că acestora nu li se permite accesul la piața internă în Uniunea Europeană, ele nu pot întotdeauna să beneficieze pe deplin de toate avantajele. Mie acest studiu îmi arată că este necesar să începem un dialog politic și să vedem cum dorim să structurăm cât mai bine acest lucru. Ce fel de Concluzii putem trage din acest studiu și cum putem să le utilizăm și la alte agenții. Eu nu cred că uh, toate agențiile ar trebui să funcționeze așa, însă iată că vedem clar aici că unor există surplusuri și se poate face ceva cu ele, ceva util. Ă, cred că cine a citit sau cine va citi studiul va avea multe de învățat, prezentația a fost foarte bine făcută. Important este să începem astăzi să ne gândim ce vrem să realizăm, cum putem să o facem și ce putem noi, Parlamentul European, să aducem ca contribuție pentru ameliorarea situației. Pentru că un buget uh, echilibrat înseamnă altceva decât să nu ai voie să ai uh, deficituri sau surplusuri. Eu cred că este inacceptabil, dată fiind criza economică, să nu se utilizeze bine surplusurile. Cam atât. Mulțumesc. Merci, Angelica. Mulțumesc, Angelica, spune președintele Iuta. Mulțumesc. Și eu cred că acest studiu este foarte util, chiar vreau să spun acest lucru. Și um, este util și pentru că, de fapt, studiul confirmă presupunerea noastră. Asta vreau să spun. Sunt agenții care prestează servicii pentru întreprinderi. Ambele agenții au uh, dreptul să perceapă taxe de la aceste întreprinderi. Însă, agențiile trebuie să primească numai atâtea taxe cât să le ajungă să se autofinanțeze, dar nu mai mult. Nu trebuie să primească mai mult. Ideea care a venit încă din 2010 de la Consiliu a fost ca atunci când agențiile au un surplus să trimită banii uh, oficiilor naționale, adică administrațiilor naționale s-au tot gândit cum să repartizeze excedentele. Mie mi se pare că este o prostie, pur și simplu. Fiindcă, încă o dată, agențiile acestea prestează servicii pentru întreprinderi și nu cred că trebuie să se ajungă la un fel de taxare indirectă pentru ca până la urmă să aibă de câștigat administrația din statele membre. Sincer, nu e corect de aceea, propunerea care este făcută în același timp și anume cum se pot modifica anumite lucruri, mi se pare foarte bună și anume să introducem un fel de automatism în ordonarea taxelor. Pentru că aceste taxe trebuie fie să fie percepute pe o perioadă de, ce știu eu, 2 ani, și eventual să poată fi scăzute printr-o altă structură, să există o altă structură pentru aceste taxe. Și cum spuneam, mi se pare o idee foarte, foarte bună, ținând cont de întreprinderile mici și mijlocii, pentru că foarte adesea este vorba de uh, Agenția Substanțelor Chimice sau de Agenția Medicamentelor și adesea avem Uh, taxe diferite pentru întreprinderi mici și mijlocii, unor chiar nu avem taxe deloc pentru acestea. Și apoi se face un calcul mixt și totuși uh, taxele sunt plătite. Până la urmă, eu cred că este corect așa, dar nu cred că ar trebui ca brusc uh, să ne trezim că nivelul european introduce taxe europene pe care le repartizează apoi uh, administrațiilor naționale. Așa nu se poate. Deci, încă o dată, mulțumesc mult de tot pentru acest studiu foarte bun. Uh, foarte bun, mulțumesc. Merci, Iuta. Monica Olm. Mulțumesc, este Monica Holmeier. Aș dori și eu în acest sens să o susțin total pe Utah Haug. Cum s-a putut ajunge la ideea care exista o posibilitate să se folosească taxele colectate la nivel european pentru a se finanța instituții naționale, instituții din administrația națională, pur și simplu nu înțeleg. Mi se pare că este total incoerent nu putem să ne petrecem viața, să uh, discutăm despre cât de netransparent sunt distribuite fondurile și cât de alambicat. De aceea eu susțin această propunere de uh, ajutare a IMM-urilor, pentru că uneori taxele au crescut și astfel s-au produs probleme pentru aceste întreprinderi mici. Eu cred că trebuie să fie posibil ca agențiile care nu au suficient personal să uh, fie susținute ca să, își, ca să reușească totuși să-și desfășoare activitățile. Însă trebuie să aibă și voie să folosească fondurile pe care le-au la dispoziție. Este, până la urmă, ce se întâmplă este de nivel foarte sentimental, însă eu prefer să fac o analiză rațională și logică și asta se face și în studiu, de aceea doresc să vă mulțumesc încă o dată. După părerea mea, trebuie să avem grijă ca aceste taxe să nu crească prea mult, trebuie să nu fie afectate negativ întreprinderile mici și mijlocii și apoi, când sunt percepute taxe, să poată fi folosite în mod adecvat pentru personalul agenției și atunci când apar nevoi uh, suplimentare din cauza noilor reglementări, din cauza noilor sarcini ce revin uh, agențiilor, de exemplu în cazul uh, Agenției pentru Substanțe Chimice, să se recunoască că agențiile nu pot să facă singure toate aceste lucruri. Pentru că dacă sunt supra-solicitate, agențiile vor primi um, ca să spun așa, un avantaj, un dezavantaj pe planul concurenței și nu vor face față, deci trebuie să aibă posibilitatea de a se organiza mai bine și deci susțin propunerea Iutei. Mulțumesc! Mulțumesc, spunem președintele. Nu există alte înscrieri la cuvânt. Prea bine. Doriți să răspundeți la comentariile care s-au făcut? Cred că toate comentariile pe care le-am auzit sunt uh, în linie cu recomandările pe care noi le facem în studiul nostru, deci nu cred că alte detalii ar fi necesare. Mulțumesc! Într-adevăr, studiul este foarte interesant și cum ați spus și cum au spus și colegele noastre, situația e destul de stranie. Există surplusuri și nu știm ce să facem cu acestea. Uh, și cu o problemă de guvernanță în spatele acestora. Eh, iată de ce vor fi cât se poate de utile recomandările dumneavoastră pentru lucrurile noastre. Vă mulțumim foarte mult! Stimați colegi, vă propun să ne întrerupem lucrările. Am prevăzut perioada de votare. După amează la orele 15, v-aș fi propus să votăm chiar acum, dar deoarece nu întrunim quorum acum și aici. Iată, sosesc și alți vizitatori și vor asista la suspendarea ședinței. Este vorba tot de um, persoane din regiunea ta le spun eu că nu văd că nu au, că și le spun în germană. Trebuie să întrerupem ședința. I think it, it's a, yeah. a bus full of yeah, uh, bus, visitors yeah. and. Uh... Je salue les les visiteurs. Președintele, salut vizitatorii noștri de astăzi. Mă auziți? În limba germană interpretarea funcționează? Mă adresez invitațiilor lui Rainer Böge din Schleswig-Holstein. Vă urez bun venit! Dar, din nefericire, sosiți într-un moment în care noi suspendăm ședința. Sigur, am putea continua de dragul dumneavoastră, dar ne-am terminat lucrările acestei dimineți E un subiect important, deoarece e vorba de dezbaterea pe bugetul 2014, bugetul general al Uniunii Europene, în ce fel e finanțat, la ce servește, care sunt prioritățile. Am dezbătut despre aceste lucruri în această dimineață. Alți prieteni ai dumneavoastră au asistat la prima parte a ședinței, însă, din păcate, dezbaterea acum s-a încheiat și ne suspendăm lucrările până la orele 15 în cursul după amiezii și atunci vom începe cu un vot. Sigur, suntem onorați de prezența dumneavoastră la Parlamentul European și ne pare rău că nu v-am putut permite să asistați la o veritabilă dezbatere a Comisiei pentru Buget. Suspend ședința, ne revedem la orele 15.